So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Dragi colegi, dragi colegi, bună dimineața. Haideți să ne continuăm reuniunea. Am ajuns la punctul 16. Informarea cu privire la medicamente care se eliberează pe bază de rețetă. E raportul lui Christopher Fjellner. pe care dorim să-l votăm în următoarea reuniune a Comisiei, termenul de depunere a amendamentelor. A, da. Acum am auzit când se va vota. Am să-i dau cuvântul raportorului pentru a ne face o introducere în acest subiect. Domnule Fielner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A trecut ceva vreme de când ne-am întâlnit ultima dată și am făcut o prezentare a raportului meu. Așadar, ne-am întâlnit încă o dată pentru a discuta în principal amendamentele care au fost depuse. S-au depus foarte multe amendamente, mai mult de 300. Deci vă dați seama că persoana care stă în fața dumneavoastră acum uh, ar putea să fie o persoană destul de nervoasă, de, de emoționată, dar să știți că nu e așa, pentru că m-am uitat prin majoritatea amendamentelor și merg cam în aceeași direcție și pot să fiu de acord cu o mare parte dintre aceste amendamente. Când am întâlnit data trecută, am spus că sunt deschis, că aștept amendamente, nu e o chestiune de prestigiu, dar am observat că multe dintre amendamentele care au fost depuse acoperă elemente cu care eu sunt de acord. Așadar, eu cred că putem să ajungem la un consens să susține amendamentele de compromis care au fost depuse. Singurul lucru cu care nu sunt de acord sunt primele două amendamente și anume că toată, întreaga propunere ar trebui să fie respinsă. Eu nu sunt de acord pentru că eu cred că putem ajunge la un consens. Deci nu cred că ar trebui să renunțăm din start, ci ar trebui să încercăm să vedem ce am convenit până acum. În primul rând, am convenit asupra informațiilor pe care noi credem că ar trebui să le furnizeze publicului larg companiile farmaceutice. Acea, acea broșură pentru informarea pacientului, rezumatul caracteristicilor produselor, toate aceste elemente, suntem cu toții de acord, ar trebui să fie puse la dispoziția publicului. De asemenea, se pare că suntem de acord, pentru că multe amendamente merg în direcția aceasta, ă, cu privire la distinția dintre informațiile solicitate și cele nesolicitate. Majoritatea persoanelor consideră că ar trebui să interzicem informațiile nesolicitate, că n-ar trebui să permitem, de exemplu, ca articole legate uh, articole pe probleme de sănătate să apară în uh, reviste. Există o problemă între um, sintagma de a disemina informația și de a pune la dispoziție informația. Eu cred că suntem în mare parte de acord aici. Sunt multe amendamente, majoritatea dintre acestea încearcă să Suntem de acord cu privire la substanțele asupra cărora uh, inform- companiile farmaceutice trebuie să furnizeze informații. Uh, de asemenea, este un consens destul de larg în ceea ce privește campaniile de informare, campaniile de sănătate care generează uh, o, o lipsă de certitudine și confuzie și nu ar trebui să fie incluse aici. Sunt niște amendamente interesante pe care pot să le susțin, dar care nu sunt chiar în centrul problemei. Sunt unele care se referă la dezvoltarea acestei broșuri uh, pentru informarea pacienților. Cred că este important acest lucru. Cred că statele membre și Agenția pentru Medicamente ar trebui să aibă sarcina de a uh, Uh, dezvolta aceste informații. Nu ar trebui să fie o chestiune care să rămână exclusiv la latitudinea companiilor farmaceutice. Așadar, după cum vă spuneam, uh, în general, amendamentele merg în aceeași direcție și este o direcție cu care eu sunt de acord marelor majoritate. Și eu cred că putem să găsim compromisul pentru a le include pe toate. Nu va fi o sarcină ușoară și va dura ceva timp și de aceea vă rog să nu includeți acest punct pentru votul la reuniunea următoare, pentru că va fi destul de greu să găsim compromisul pentru 300 de amendamente, dar cred că putem face acest lucru. Mai există și chestiuni dificile unde avem uh, opinii divergente sau trebuie să găsim niște soluții uh, tehnice comune pentru a uh, nu uh, pentru a ne feri de efecte nedorite. Uh, există și, de exemplu, această uh, idee controversată pe care am discutat-o când am discutat și farmacovigilența uh, legată de medicamente și aici nu suntem cu toții de acord. Uh, cred că ar fi bine să existe niște căsuțe de informare cu privire la um, medicamente. O altă chestiune este rolul EMEA, modul în care această agenție Europeană a Medicamentelor um, compilează informațiile pentru a le include în broșura pentru informarea pacienților și în alte materiale informative. Dar uh, EMEA nu este în mod necesar autoritatea de uh, aprobare a medicamentelor și atunci mă întreb cum poate să-și asume rolul de a colecta toate informațiile. Un alt domeniu în care va trebui să facem eforturi pentru a ajunge la un acord este acela cu privire la faptul că în se spune că informația ar trebui să fie pusă la dispoziție doar pe internet. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că eu cred că în anumite țări, ca în Suedia, de exemplu, poți să um, pui la dispoziție informații și pe internet, dar poți să găsești informațiile și în um, Uh, forma de hârtie și de asemenea pentru uh, nevăzători și de aceea nu cred că ar trebui să avem această exclusivitate a internetului și ar trebui să luăm în considerare și pe cei cu dizabilități. Controlul, de asemenea, era o altă problemă. Cum putem să controlăm informațiile furnizate de companiile farmaceutice? Unele persoane au spus că ar trebui să existe o verificare prealabilă a tuturor informațiilor venind din partea acestor companii. Întrebarea este dacă avem într-adevăr nevoie de o astfel de verificare prealabilă din moment, pentru produsele care au fost deja verificate, controlate. Știu că sunt anumite state membre în care acest, uh, uh, această idee pune o problemă constituțională de preevaluare a informațiilor. Poate că reușim să găsim o soluție tehnică, dar eu cred că putem să fim cu toții de acord că n-ar trebui să se publice niciun fel de informație care nu a fost înainte aprobată. Întrebarea este, trebuie să fie aprobată înainte să fie publicată de fiecare dată, pentru că există și probleme de uh, cenzură care ar putea să apară aici. De asemenea, anumite amendamente spun că uh, farm, companiile farmaceutice ar trebui să publice informația doar pe site-urile proprii uh, de internet. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Mă gândesc la situația în care mai multe companii farmaceutice ar putea dori să colaboreze și informațiile ar fi furnizate de mai multe companii farmaceutice. În Suedia, de exemplu, organizația sectorială din domeniul farmaceutic uh, pune la dispoziție toate Uh, broșurile de informare pe un site web comun. Nu cred că ar trebui să interzicem acest lucru. Campaniile de informare cu privire la sănătate cred că ar putea să fie uh, bune și ar trebui să fie aprobate într-un anumit domeniu, și anume campanii de informare legate de boli neobișnuite. Și avem o definiție în legislație pentru bolile, bolile neobișnuite. Uh, știu că sunt mulți pacienți care nu au întâlnit uh, medici sau poate nu există medici în țara lor care au cunoștințele necesare și de aceea uh, poate că uh, companiile farmaceutice sunt cele care au cele mai importante informații în ceea ce privește aceste boli. Aceste tipuri de boli ar putea să fie un subiect foarte bun pentru campanii de informare. Uh, pentru că eu cred că în acest domeniu e nevoie de informare. Clipuri video pe internet. Mulți colegi spun că ar trebui să fie interzise și eu cred că în mod fundamental suntem de acord cu privire la ceea ce nu dorim să vedem pe internet. Nu vrem uh, să deschidem aici uh, posibilitatea pentru ca uh, Uh, companiile farmaceutice să ajungă la publicul general în uh, format video, dar trebuie să permitem anumite tipuri de clipuri video pe internet. De exemplu, manualul sau ghidul cu privire la utilizarea unui produs poate să fie foarte util sub formă de video. Un uh, inhalator pentru astm s-ar putea să fie mai dificil de explicat uh, într-un text cum să-l utilizezi, în timp ce instrucțiunile în format video ar putea să fie mult mai bune. Dar cred că suntem de acord că nu ar trebui să fie practica obișnuită a companiilor farmaceutice de a publica pe internet informații în format uh, video dar cred că trebuie să analizăm mai în detaliu acest uh, element. Am să mă opresc aici și îi invit pe colegi să ia cuvântul. Cred că mai avem multă muncă de făcut, dar cred că o precon... avem, avem uh, bune șanse să ajungem la un acord. Mă uit la aceste 300 de amendamente și cred că toate merg mai mult sau mai puțin în aceeași direcție, și anume într-o direcție uh, pe care și eu, de fapt, o urmez în raportul meu. Așadar, cred că avem condițiile necesare pentru a ajunge la un consens foarte larg. Și acum aștept să uh, aud ce credeți dumneavoastră, dragi colegi, despre aceste amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Fielner, pentru această prezentare pe un subiect foarte delicat. La da, 300 de amendamente, e clar că toți colegii au fost foarte implicați pentru că e vorba de sănătatea oamenilor și pacientul este în centrul acestui uh, act legislativ, uh, pentru că medicamentele nu sunt un scop în sine, ci sunt doar un mijloc de a ajunge la un scop. Și acum trebuie să hotărâm cine informează pe cine, cum cum trebuie formulate informațiile, cum sunt autorizate, cum se previne implicarea unor interese comerciale și uh, dorim să ca toate acestea să se facă într-un mod benefic pentru sănătatea consumatorilor. Avem uh, uh, raportorii din umbră care s-au uh, anunțat la cuvântul, Gilles Parnion, în primul rând. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați uh, spus, este o problemă esențială pentru acest început de secol 21, nu doar pentru europeni, ci pentru întreaga lume. Este important ca la începutul anului 2010 să putem face un bilanț cu privire la aceste informații împreună cu Comisia Europeană. Nu suntem la început, pentru că încă din 2003 Parlamentul European s-a pronunțat cu privire la informarea pacienților și uh, în 2003 a votat cu o majoritate covârșitoare respingerea încercărilor de a utiliza publicitatea directă la adresa marelui public pentru medicamentele care se eliberează pe bază de rețetă. Firmele farmaceutice susținute de Comisia Europeană doreau încă din 2003 să uh, informeze publicul în mod direct. După ce am citit această propunere de directivă, mi se pare că directiva care ne-a fost uh, transmisă de Comisia Europeană nu corespunde nevoilor exprimate de către cetățenii europeni. Propunerea aceasta, după părerea noastră, deschide calea pentru promovarea directă a medicamentelor de către firmele farmaceutice, ceea ce este complet uh, inacceptabil atunci când vine vorba despre nevoile concrete ale pacienților. Comisia dorește să modifice legislația actuală doar pentru a fi în slujba intereselor uh, firmelor farmaceutice și pentru a le extinde piața. Propunerea aceasta nu este în interesul cetățenilor europeni sau a, al statelor membre nu aduce decât mai multă birocrație, o creștere a cheltuielilor și cred că reprezintă și un risc pentru pacienți. Iată de ce eu unul propun ca Parlamentul European să respingă propunerile de revizuire și să ceară Comisiei Europene să reevalueze acest dosar. După cum ne-a arătat, ne-a indicat și comisarul atunci când a fost prezent în rândul nostru în luna ianuarie. Există cinci motive pentru a cere această uh, reexaminare. În primul rând, Comisia Europeană trebuie să respecte procesul democratic. Conflictul de interese între Comisia Europeană și laboratoarele farmaceutice nu a fost de natură să încurajeze transparența în acest domeniu, din 2003 încoace. În al doilea rând, să se protejeze sănătatea publică de efectele nedorite ale unei utilizări iraționale a medicamentelor. Cred că Parlamentul European trebuie să desprindă învățăminte din experiența americană. În Statele Unite, există o comunicare directă cu privire la aceste medicamente și acest lucru a dus la efecte negative asupra sănătății publice. Aici, în Uniunea Europeană, trebuie să învățăm din experiența din Statele Unite. Al treilea motiv, să protejăm viabilitatea financiară a sistemelor de sănătate publică ale statelor membre. Propunerile Comisiei vor duce la o mai mare birocrație și la creșterea cheltuielilor și Întrebarea este dacă autoritățile publice trebuie să utilizeze resursele limitate pentru a controla firmele farmaceutice sau, din potrivă, să intervină în amonte și să intervină în procesele validate pentru a furniza publicului informații independente și care pot fi comparate între ele. Al patrulea motiv, industria farmaceutică trebuie să-și axeze eforturile asupra rolului său esențial și anume acela de a introduce pe piață medicamente noi care corespund nevoilor pacienților și nu să se axeze pe strategii de comunicare. Și al cincilea motiv, trebuie să dăm o șansă altor propuneri care vizează accesul pacienților la informații pertinente independente, și independente este un cuvânt important, și informații fiabile cu privire la sănătate. Din toate aceste motive, cinci motive esențiale, mi se pare, dincolo de amendamentele depuse, mi se pare necesar să cerem Comisiei Europene să reevalueze propunerea pentru a răspunde încă o dată la cele cinci uh, preocupări pe care le-am menționat. Vă mulțumesc! Eu? Uh... Mulțumim, domnului Gilles Parnio, pentru în numele liberalil, libera, liberalilor, Holger Kramer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin locul colegului meu, domnul Șații Marcakis, care nu poate să fie aici, dar o fac cu plăcere pentru că din uh, mandatul trecut uh, am uh, moștenit uh, poziția de raportor din umbră pentru grupul meu politic. Și, după cum v-am spus, uh, mă ocup cu plăcere de acest subiect. Un lucru în ceea ce Uh, privește cele spuse de uh, antevorbitorul meu. Eu cred că cine spune astăzi că ar trebui să avem o interdicție totală pentru informațiile uh, cu privire la medicamente și tratamente, trebuie să protejăm uh, pacienții de informațiile solicitate printr-o interdicție, e bine, această persoană nu recunoaște semnele vremii, pentru că suntem în era informației. Uh, orice fel de informație este disponibilă imediat prin apăsarea unui buton. Sigur că ține de inteligența, de competențele tehnice, competențele uh, lingvistice ale unei persoane, dacă primește sau nu aceste informații, dar ar fi un nonsens să spunem ne trebuie o interdicție totală și uh, aceasta în ziua de astăzi. Dacă vrem să transmitem acest mesaj că păstrăm restricția, interdicția totală din trecut, la sfârșit nu le facem nicio favoare pacienților noștri, cetățenilor noștri, pentru că există și în Europa suficiente exemple de pacienți. Tocmai uh, am auzit exemple negative din Statele Unite. Există suficiente exemple de pacienți uh, europeni. Eu știu, uh, printre cunoștințele mele, 5 sau 6 persoane care au căutat informații uh, controversate pe internet în ciuda acestei interdicții totale, pentru că aveau niște boli rare, nu găseau informații și în ciuda acestei interdicții și-au uh, procurat uh, medicamente și uh, au, uh, au suferit de pe urma lor pentru că nu erau suficient de bine informați. Așadar, în ciuda interdicției totale, poți să găsești informații. De aceea trebuie să schimbăm ceva. Propunerea comisiei sigur că nu este perfectă. Trebuie să găsim uh, și uh, alte modalități, dar eu cred că avem amendamente care merg în direcția cea bună pentru că încearcă să găsească niște canale de informare pentru ca informația respectivă să fie una în care pacienții să poată avea încredere. Sigur că nu vom ajunge la o siguranță totală, dar cred că trebuie să mergem pe, pe acest drum. Amendamentele domnului Chasi Markakis și ale altor colegi se bazează pe principiul următor. Principiul căutării, nu principiul diseminării. Deci nu trebuie să primești, să diseminezi informații uh, peste tot, în toate canalele. Nu, ci trebuie să fie posibil ca cei interesați să găsească informațiile. Și e de asemenea foarte important ca pacientul să fie în centru. Pentru că industria pune la dispoziție informații publicului larg și trebuie să vedem foarte clar care este distinția, să facem o distinție între publicitate și informare. De aceea eu cred că e foarte important să avem acest principiu în centru, și anume, informațiile trebuie să fie aprobate înainte să fie diseminate și trebuie să ne concentrăm asupra a trei canale. Autoritățile naționale, medicul și toți ceilalți uh, din domeniul uh, sanitar și, de asemenea, titularul autorizației de punere pe piață. Poate să fie compania farmaceutică sau uh, orice agent care se, uh, e activ în acest domeniu. Uh, nu putem să uh, să impunem această verificare ex ante în toate țările unde ea e neconstituțională, sigur că uh, aceste țări trebuie să fie acceptate, să primească o derogare. Dar mă întreb de ce nu putem să utilizăm în cadrul unui schimb de bune practici, să preluăm anumite practici care funcționează foarte bine în anumite țări, în beneficiul uh, Uh, pacienților. Cred că e păcat că uh, în loc să discutăm uh, despre ce se întâmplă în Suedia, ne grăbim să facem o derogare. Canalele de informare, se spune aici că ar trebui să fie numai unele canale de informare um, permise, inclusiv site-urile web. Dorim să excludem informațiile în presa scrisă pentru a nu uh, ajunge la uh, informații mult prea multe, pentru că eu cred, sincer, că nu e neapărat, neapărat necesar să facem acest lucru, pentru că uh, e foarte important ca oamenii să aibă acces la informații și cred că mult prea des ne temem să nu cumva să ajungem la publicitate dacă permitem aceste informații, apariția acestor informații în presa scrisă. Dar, cum a spus și Christopher, ar trebui să legăm acest uh, acces Uh, de anumite tipuri de informații. În ceea ce privește uh, site-urile internet și reglementarea acestora, sigur că nu uh, suntem acum într-o poziție uh, 100% bună, dar multe, multe amendamente merg într-o direcție uh, bună Cred că, cred că este foarte important ca operatorii site-urilor de internet să trebuiască să respecte niște reguli de uh, corectitudine, de transparență. Uh, comisia, trebuie să solicităm comisiei ca pe viitor uh, să verifice toate canalele care vor uh, furniza informații, să vadă dacă într-adevăr respectă toate condițiile pe care ni le dorim. Uh, și de aceea, la un an de când intră în vigoare această directivă, Comisia ar trebui să depună un uh, raport de evaluare. Deci eu cred că avem în față idei bune care deschid uh, poarta către un uh, sistem de oferire de informații certificate, fiabile, verificate și Uh, vreau să le spun tuturor celor care doresc uh, în continuare păstrarea interdicției totale să fie mai curajoși. Mulțumim, domnule Kramer. Se vede că, de fapt, uh, cu toate că a predat dosarul colegului, e în continuare în cunoștință de cauză. Da, într-adevăr, ne aflăm în era informației, în era internetului și acest lucru um, ne afectează toate domeniile de, de politică. Într-adevăr, oamenii pot să caute orice informații vor pe internet și e important să avem niște informații fiabile, astfel încât oamenii să se poată baza pe ele, să fie utile, să nu fie propaganda sau publicitate. E important să găsim drumul de mijloc. Carl Schlitter acum. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor Fierner. Am discutat deja de mai multe ori despre aceste lucruri. Cred că avem aceleași intenții, dar, bineînțeles, detaliile pun problema. Vom vedea cum vom reuși uh, să găsim soluții la aceste puncte divergente care mai rămân. Sunt de acord cu grupul socialiștilor și democraților că propunerea de directivă uh, Um, se referă la um, modul în care industria farmaceutică trebuie să comunice cu noi și nu modul în care noi trebuie să comunicăm cu aceasta. låta kommissionen titta på ändringsförslagen och lägga fram ett nytt förslag och därför har vi... Am trimis o scrisoare comisiei pentru a vedea cum putem ține mai bine cont de interesele pacienților și iată de ce versi, doresc să voteze împotrivă. Dar dacă nu obținem majoritatea, eu sunt gata să discutăm care ar fi cea mai bună propunere posibilă. După părerea mea, cel mai bine ar fi ca, în loc să schimbăm lucrurile, să interpretăm modul în care pot fi furnizate informațiile, cred că ar fi mai bine să ne concentrăm pe deciziile referitoare la prospectul uh, din cutia de medicamente, pentru că, după părerea mea, acest prospect este un lucru foarte important și acestea sunt informații suficiente nu trebuie să ne obligăm uh, să autorizăm alte tipuri uh, de uh, informații sau de mijloace de informare. Amendamentele 83 și 119, colegul Kramer a vorbit despre acestea, eu cred că trebuie să fim mai clari. Eu am încercat să spun acest lucru în amendamentul 83, dar principiul este că cel care are un interes economic să comunice informații în legătură cu un medicament nu trebuie să poată să facă publicitate. Amendamentul 172 în legătură cu acesta, cred că suntem de acord. Trebuie să respingem propunerea Comisiei în legătură cu publicitatea. Mai avem un alt amendament în legătură cu publicitatea la televiziune. Acum câțiva ani acest lucru a pus probleme în momentul în care se făcea publicitate la medicamente care nu uh, se eliberează pe bază de rețetă. E vorba de uh, spoturi publicitare de 30 de secunde. Și de multe ori se transmit informații importante, dar pe care nici nu apucăm să le citim. Uh, în uh, reclama respectivă. Avem, e nevoie de un televizor uh, uh, de calitate excelentă pentru a putea citi aceste caractere micuțe sau spotul publicitar respectiv este prea rapid sau ceea ce scrie nu este suficient de clar. Deci trebuie să se interzică complet reclamele la medicamente, chiar dacă nu sunt medicamente eliberate pe bază de rețetă. Avem amendamentul 103 pentru că eu cred că publicitatea la vaccinuri nu este nici ea un, o idee bună. În ceea ce privește studiile științifice, faptul că întreprinderile uh, le publică ca fiind uh, informații date validate dar, de fapt, ă, sunt ă, informații nici obiective, nici validate, pentru că apoi un alt studiu poate să dovedească exact contrariul. Eu, dacă comisia corectează textul, își face tema, eu pot să votez în favoarea textului. Dacă nu, trebuie să facem noi, să corectăm noi acest text. Eu cred că principiul căutării active a informațiilor trebuie păstrat. În Suedia avem sistemul numit FACT, Acesta ar putea fi un adevărat exemplu. Dar eu, în principiu, nu sunt în favoarea paginilor web, pentru că pentru asta ar fi nevoie de autorizația serviciilor publice. Satali. Mulțumesc. Ați uh, menționat schimbul de scrisori cu comisarul Dali. Vreau să menționez ceea ce a răspuns dânsul, pentru că la audiere am avut senzația că ar vrea să retragă propunerea și să vină cu una nouă. El a scris, nu intenționez să retrag propunerile sau să le modific sunt mai degrabă în favoarea continuării procesului legislativ în uh, decurs. Odată ce Parlamentul își adoptă poziția în primă lectură, eu mă angajez să uh, determin și poziția Comisiei strict din punctul de vedere al pacienților. Așadar ne încurajează să trecem la, să terminăm uh, prima lectură și apoi, în funcție de rezultat, va reacționa. Mulțumesc! Marina Kudakis are acum cuvântul. Uh, thank you. Firstly, I'd like to congratulate... Mulțumesc. În primul rând aș vrea să îl felicit pe raportor pentru că a făcut uh, eforturi îndrăznețe. Au existat multe controverse și nu a fost ușor. S-au depus 300 de amendamente, ceea ce arată că există însă un interes și o dorință de a se obține ceva. Nu sunt de acord cu toate amendamentele, dar cred că ne îndreptăm în direcția cea bună și ar fi o greșeală să renunțăm acum. Da, sunt multe probleme, însă cu toții suntem de acord cu principiul libertății accesului la informație și cred că putem porni de la acest punct de plecare. Întrebările sunt de ordin logistic, până unde vrem să mergem și așa mai departe. Și după cum spuneam, trebuie să se găsească un echilibru între informare și publicitate. Există și o problemă în ceea ce privește poziția doctorilor. Nu sunt foarte mulțumiți pentru că ei consideră că proasta informare este periculoasă, ceea ce mă face să cred că avem chiar și mai mare nevoie de o bună informare. Directiva aceasta se înscrie în pachetul farmaceutic și se adaugă celorlalte două directive și cred că și în aceste directive se include informarea pacienților, însă nu suficient. Deci directiva aceasta va consolida aceste dispoziții. Cum anume să se transmită informațiile? Cred că acel pachet de informare nu este suficient. Prospectul nu este suficient. De câte ori pierzi prospectul? De câte ori te duci în străinătate și cumperi un medicament, iar prospectul e într-o limbă uh, pe care nu o înțelegi și când te întorci acasă te întrebi uh, ce medicament iei de fapt. Cred că trebuie să ne amintim așadar că în Europa se vorbesc uh, limbi diferite și informațiile trebuie să fie disponibile în uh, mai multe limbi în Europa. Nu este un text perfect, însă e de înțeles, pentru că niciodată nu ajungi din prima la perfecțiune, trebuie să continui să lupți pentru un text cât mai bun. Întrebarea este dacă informația este importantă. Da, permite pacienților să facă alegeri în cunoștință de cauză. Și cred că această directivă este un punct bun de plecare și trebuie să continuăm să lucrăm uh, și uh, să fim încrezători că vom ajunge acolo unde trebuie. Mulțumim raportorului. Mulțumesc. Ana Grosbach, pe care nu o văd. Urmează Dagmar Roth-Berend. Mulțumesc, domnule președinte. Christopher Fellner a încercat să, uh, re, să facă practic o quadratură a cercului în mod teoretic, nu poate decât să piardă într-o astfel de încercare, dar totuși a, a încercat-o. Încercăm deja acum de 6-7 ani, dacă nu de mai mult timp, din 2001-2002, cred, să furnizăm informații pentru pacienți. În prima încercare, Comisia a inclus acest lucru într-un alt pachet și a comprins doar trei tipuri de boli. Și am spus atunci Comisiei că nu e suficient această abordare, avem nevoie de un cap, eh, pachet eh, cuprinzător, întreg. Uh, Acum avem acest uh, pachet, dar unii dintre noi spun nu, de fapt nu, nu vrem uh, aceste acte normative. Eu mă bucur că majoritatea dintre noi nu avem o părere deja formată și care nu poate fi schimbată. Dacă cineva spune astăzi că nu avem uh, informații pentru pacienți, acesta este cinism. Uh, E dovadă de cinism, pur și simplu. Dacă vine cineva care spune că uh, uh, există o dorință a, a, a cetățenilor europeni, că există uh, tradiții europene. Eu, eu nu pot decât să râd, pentru că nu. Există tradiții naționale în Suedia, în Franța, în Germania. Lucrurile stau diferit. Și încercăm acum să ne achităm de răspunderea pe care o avem în cadrul politicilor noastre să acordăm pacienților locul pe care îl merită. Eu uh, eram reprezentanta par Parlamentului în forumul Pharma și am fost în situația fericită sau nefericită de a fi politician, dar și de a fi fost foarte grav bolnavă și știu foarte bine cum este să nu ai informații. Și eu am căutat informații pe internet să, să văd cum trebuie tratată boala mea. Habar n-am avut dacă e corect sau nu ceea ce am citit. Și am, am fost foarte norocoasă că am avut un calculator, că um, stăpânesc limba engleză, și am reușit să mă descurc, dar există milioane de oameni care nu au acest noroc. Și dacă nu ne achităm așa cum trebuie de răspunderea noastră de a le furniza informații corecte, atunci suntem niște ratați. Am, eșuăm, pur și simplu. Și dacă dorim să lăsăm această sarcină în sarcina uh, uh, companiilor farmaceutice sau dacă ascultăm ceea ce spun companiile de asigurare care spun, o, nu, că atunci costurile cresc. Dar nu, eu nu cred că e adevărat, pentru că nimeni nu merge la medic să spună eu vreau un anumit medicament, chiar dacă nu are nevoie de el. E un nonsens. Întrebarea este cum abordăm acest subiect. Eu cred că e corect. Dragă Vil, eu te-am ascultat cu răbdare, dar eu știu că tu ai o părere cu totul diferită și așa că așteaptă să termin și eu. În, în grupul meu uh, politic mă bucur că nu există această Uh, dorință de a retrage textul. Întrebarea este ce le oferim uh, pacienților. Nimeni nu vrea publicitate, e clar. Și teoretic am putea să facem și ceea ce spune Carl Schlüter. Să reevaluăm uh, vechea legislație și să vedem dacă e voie să există publicitate pentru medicamentele care nu sunt, care se eliberează și fără rețetă medicală. Nu, asta e, intră în alt act legislativ. Ceea ce trebuie să facem noi astăzi este să vorbim despre medicamentele pe bază de rețetă și cum trebuie să fie informațiile pentru acestea. E clar pentru toți de aici că nu ne dorim publicitate pentru acestea. De asemenea, e clar că fiecare informație trebuie să fie controlată. E, e foarte clar uh, nu industria trebuie să facă acest lucru, nici nu vrea și nici nu trebuie să facă acest lucru. Industria farmaceutică nu dorește să facă publicitate medicamentelor care se liberează pe bază de rețetă. Pentru mine e foarte important și eu, eu nu, nu mă implic uh, cu pasiune uh, pentru o direcție sau alta. Pentru că uh, pentru mine e important doar să ne asigurăm că aceste informații sunt verificate. Dar îmi doresc de asemenea să avem o orientare care este um, care are referire în, uh, ca punct de referință bolile, nu doar medicamentele, ci și bolile. Pentru că trebuie să-i spui un om, dacă ai boala cutare, atunci poți să iei medicamentul Uh, cu tare sau cu tare, dar de asemenea poți să te tratezi prin uh, ceai de mușețel, de exemplu, sau prin sport. Și trebuie să fim foarte sinceri și să punem în centrul uh, eforturilor noastre pacientul și interesele acesteia și nu interesele comerciale sau consecințele comerciale. Și vreau să mai spun ceva despre internet. Știu că mm, eu sunt 99% de acord cu uh, colega mea și coordonatoarea Linda McEvans. Am spus întotdeauna că aceasta este o legislație pentru populație, E un act normativ care nu se referă la elite. Elitele pot și astăzi să-și caute informațiile necesare pe internet, pot să găsească pe cineva care să le spună dacă medicamentul este bun sau nu. Dar majoritatea populației nu poate. Există bariere lingvistice, uh, tehnice, și cine spune astăzi că informația pentru pacienți trebuie să fie uh, expuse doar pe internet, uh, exclude o mare parte de, a populației. Uh, mătușa mea, prieteni de-ai mei, nu pot să folosească calculatorul. Așadar, eu cred că e foarte important ca toate informațiile, odată ce au fost verificate, să existe și în format uh, tipărit. Da, clar, Uh, sistemul push și pull, adică trebuie să fie solicitate, nu nesolicitate, trebuie să meargă, uh, persoana respectivă trebuie să meargă și să găsească informația la farmacie sau la medic sau la casa de sănătate, în formă scrisă. Și um, colegul Kramer, văd că nu mai este, ieri a uh, vorbit despre uh, media, mass media tipărită. Sigur că nimeni nu-și dorește să vadă informații despre medicamente într-un ziar, dar eu vreau să văd Uh, exact informații care se găsesc pe site-ul de internet, pe o foaie de hârtie pe care să o văd la spital sau la casa de sănătate sau la uh, orice fel de organizație a pacienților, astfel încât cineva care are o boală să poată să meargă acolo și să spună, uite, mătușa mea uh, are demență, ce se poate face în cazul acestei boli și atunci să primească informațiile pe o foaie de hârtie. Uh, Cred că raportorul și raportorii din umbră trebuie să abordeze această chestiune cu foarte mare responsabilitate, pentru că trebuie să le dea ocazia oamenilor, cel, categoriilor celor mai uh, vulnerabile ale populației, uh, trebuie să le dea ocazia să se ajute singuri, nu elitele, pentru că nu aceștia au nevoie de ajutor în acest sens. Da, exact ace- acesta este, aceasta este ideea și de aceea încercăm să găsim moduri de a-i informa pe oameni cu privire la bolile pe care le au și la medicamentele pe care le pot lua. S-au numit două uh, puncte care cred că întrunesc un consens foarte larg. Nu publicitate, ci informare și, de asemenea, informații trebuie să fie verificate și controlate. Și apoi se mai pune întrebarea cum ajunge această informație la pacienți. Uh, prin internet sau prin alte canale cum ar fi materiale tipărite. Cum se pune ea la dispoziție pacienților? Uh, aici este încă punctul în care colegul nostru Fielner trebuie să găsească o soluție și noi sigur că ne dorim să câștige, nu să piardă în această luptă. Mulțumesc! Vreau să uh, salut acum o serie de Uh, parlamentari uh, din Bundestagul German, de la Berlin, ecologiști, bine ați venit. Avem și uh, studenți de la uh, Institutul European de la Köln, îi salut și pe aceștia și de asemenea o, un grup de oameni uh, care au fost invitați de Karin Kadenbach din uh, Austria Inferioară. Vedeți uh, că se discută în comisia noastră pachetul farmaceutic. Aceasta ca informare. Ania chiar vrea acum să ia cuvântul. Mulțumesc! Și eu m-am ocupat de acest subiect, uh, de fapt m-am confruntat cu acesta ca și uh, consumator, ca pacientă și vreau să vă spun principial că m-am bucurat că în comisia uh, IMCO, în care sunt răspunzător, am fost răspunzător pentru acest subiect în numele grupului meu, um, această uh, opoziție fundamentală pe care am auzit-o și pe care, din, din fericire, uh, nu o împărtășește toată lumea, după cum a spus și Dagmar Rodberend, um, mă bucur foarte mult că în Comisia IMCO nu am avut deloc această opoziție de principiu. Da, și colegul nostru Carl Schlüter uh, a, a spus acest lucru mai devreme. Mă bucur că nimeni nu a avut această poziție în Comisia IMCO, ci din potrivă, acolo tema a fost discutată într-un mod foarte constructiv și eu sper, de fapt am, am depus uh, amendamentele mele sperând că acestea vor, fi, uh, vor contribui la o discuție obiectivă a acestui subiect. Sper că și colegii care au avut o, o poziție principială să uh, discute obiectiv despre aceste măsuri. Mă bucur că doamna uh, Rothberend uh, are această poziție foarte bună și sper să reușească să o impună în grupul său uh, politic. Ar fi, ar fi foarte bine. Acum, în ceea ce privește conținutul, și eu cred că este foarte important să avem un pacient informat, un pacient care să poată lua decizii în cunoștință de cauză. Am depus amendamente în această direcție. E un pachet care a fost susținut de mulți colegi și anume să schimbăm focalizarea de la industrie, cum a spus și domnul președinte, uh, către consumator, către pacient. Și de aceea uh, eu am discutat cu organizațiile de pacienți. Săptămâna viitoare am uh, un eveniment cu o organizație de pacienți care solicită în mod foarte clar să uh, adoptăm aceste acte normative pentru că, într-adevăr, e nevoie, cum a spus și raportorul socialist, e nevoie de informații independente, de informații fiabile în momentul de față, informațiile um, există și pe internet, uh, la domnul doctor Google, dar jumătate din informațiile care sunt uh, diseminate prin tot felul de canale dubioase pe internet sunt pur și simplu greșite. Și uh, acestea uh, nu duc deloc la, deloc la uh, situație bună a pacienților. Îi uh, fac să fie nesigur cu privire la toate informațiile pe care le citesc. Acest lucru trebuie reglementat pentru că există foarte multe informații greșite, informații proaste. Uh, și uh, asociațiile medicilor au o poziție oarecum critică pentru că uh, le e teamă că, informații, uh, că pacienții vor primi mult prea multe informații. Eu am discutat cu mai mulți medici și toți mi-au spus că ar saluta tocmai oferirea mai multor informații pentru că ei nu au suficient, suficient timp întotdeauna pentru a informa pe pacienți și de aceea, atunci când uh, anumite întrebări ar putea uh, să, fie, să primească răspunsuri pe un portal de internet, uh, le-ar, uș- le ușura și lor munca. Așadar, portalurile de informație sunt dorite și de către medici. De aceea, eu fac o pledoarie clară pentru reglementare în ceea ce privește conținutul informațiilor. Sigur că este foarte important să rămână această interdicție a publicității în continuare, dar Uh, aici putem să orientăm propunerea Comisiei în direcția bună. Să nu existe informații nesolicitate, numai informații solicitate, uh, trebuie să fie verificate, uh, nu trebuie să existe deloc publicitate și oferire de informații în ziare, ci doar în, sub formă de broșuri, de materiale tipărite la organizațiile uh, de profil și sigur nu numai pe internet, pentru că sunt atât de mulți cetățeni care nu se descurcă pe internet. Așadar, trebuie mai multe canale de informare. Există anum, două chestiuni pe care vreau să le mai menționez în mod special. În primul rând, prospectul. Aici e foarte important și uh, avem acest lucru și în uh, pachetul privind farmacovigilența. Și anume, prospectul trebuie să fie uh, accesibil, să fie lizibil, să fie ușor de înțeles, trebuie să conțină la început uh, o uh, cutie cu date cheie ale produsului și, de asemenea, dacă acesta este pierdut, trebuie să existe posibilitatea de, al, de a primi un alt prospect, pentru că un cetățean mai în vârstă, de exemplu, poate să piardă un prospect și uh, nu se poate ca um, fica sa, de exemplu, să nu mai reușească să găsească acest prospect ca să vadă ce doză de medicamente trebuie să-i dea um, părintelui. Deci cred că este foarte important ca aceste informații uh, controlate, preverificate, să fie, um, care se găsesc în prospect, să fie uh, publicate și pe internet, pentru a putea fi regăsite în caz de nevoie. Și în uh, Comisia IMCO am uh, avut uh, o susținere foarte mare a tuturor grupurilor politice și anume pentru următorul fapt, că pe lângă informațiile foarte importante care se găsesc în uh, broșuri, uh, să luăm exemplul Suediei. În Suedia există informații controlate este un, pe un portal care este utilizat de 4 milioane de utilizatori în într-o populație de 8 milioane, deci un portal foarte frecventat și de ce să nu luăm acest bun exemplu o bună practică și să îl introducem și în alte state membre, să solicităm statelor membre să înființeze astfel de portaluri de sănătate și sunt de acord cu doamna Rodberen. Pentru mine e important să nu se vorbească doar despre medicamente, să uh, informațiile să fie structurate nu doar pe tipuri de medicamente, ci și pe tipuri de boli, pentru ca o persoană bolnavă să fie informată uh, în întregime cu privire la posibilitățile de tratament, nu doar medicamente, ci și uh, regimul de hrană, mișcare și așa mai departe. eu m-aș bucura foarte mult dacă am avea o mare susținere pentru această idee. Raportorul a semnalat că este de acord cu uh, această idee și mă bucur dacă și ceilalți colegi ar putea să se uite la amendamentele noastre 100, 112 și la 107 și să vadă dacă sunt de acord cu aceste informații în paralel cu broșurile. Vă mulțumesc, doamna Weisgerber. Horst Schnellhardt e următorul expert. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că raportorul va pierde această luptă. Eu cred, din potrivă, că am câștigat foarte mult în discuțiile de până acum. Vreau să vă aduc aminte cum arăta propunerea comisiei la început. Și ce am reușit noi să facem în această perioadă. Pentru că, în momentul de față, uh, majoritatea colegilor spun că ne aflăm pe drumul cel bun. Avem pacientul în centrul uh, eforturilor de informare. Am spus că e nevoie de informare, dar nu de publicitate, e clar. Sigur că se pune întotdeauna întrebarea unde se trage linia de demarcație. Și aici sigur că există și uh, locuri mai neclare unde nu se poate trage foarte clar linia. Pentru că dacă spune cineva că e vorba doar de informare și nu există niciun pic de publicitate, uh, persoana respectivă nu cred că poate să fie în totalitate sinceră. Pentru că peste 5 ani vom avea, uh, de exemplu, o evaluare și atunci vom vedea că totuși nu se poate trage o linie atât de clară între publicitate și informare. Eu cred că trebuie să facem o evaluare peste 5 ani pentru a vedea cum au evoluat lucrurile uh, în ceea ce privește informarea pacienților. Cred că este important acest lucru. Am ascultat uh, ceea ce au spus colegii care au spus, colega dinainte care a spus uh, dacă se pierde prospectul, atunci trebuie găsită pe internet informația. Uh, eu cred că nu putem niciodată să ajungem la situația în care uh, să furnizăm întotdeauna în orice situație informații uh, pacienților. Adică nu putem să ne apucăm să încercăm să oferim soluții pentru toate eventualitățile. Dacă un pacient la un moment dat pierde informația, nu noi suntem răspunzători să-i o înlocuim. Cred că trebuie să ne străduim să uh, oferim informațiile acolo unde trebuie, în prospect, în materiale informative, uh, sigur că vor fi multe informații uh, care vor putea fi uh, găsite și prin alte canale de informare, dar mi se pare că e un pic exagerat să oferim atât de multe uh, informații, um, să pui undeva în prospect uh, faptul că o persoană ar putea să ia ca și tratament și alte medicamente. În prospectul unui medicament nu prea înțeleg cum ar trebui să funcționeze asta. Cred că suntem totuși pe drumul cel bun și cred că putem să facem o propunere foarte bună vom monitoriza situația și eu sunt foarte optimist în ciuda numărului mare de um, amendamente. Eu sunt, sunt optimist, raportorul nostru a făcut o treabă excelentă până acum și nu va pierde bătălia, sunt uh, sigur. Mulțumim, optimist, domnul Horschnellart, că vom găsi până la urmă soluția cea bună și eu uh, sper acest lucru. Suntem, într-adevăr, pe lucru cel bun. Peter Lize acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc raportorului domnului Fielner, cred că trebuie să creăm, să, să reușim să facem ceva ce n-a putut să facă comisia, așa nume, să îmbunătățim informațiile oferite pacienților, dar făcând o demarcație foarte clară între uh, publicitate și informare. Are dreptate Hoșnerat, nu se poate face o demarcare 100%. Dar trebuie să ne străduim să fie una cât mai, uh, cât mai bună. Între propunerea lui Christopher Fierner și ideile lui Gilles Pagnot, cred că putem să găsim uh, un drum de mijloc. O respingere din partea Parlamentului ar fi greșită. În primul rând ne costă timp și putem să investim mai bine timpul să găsim soluții bune. Și în al doilea rând avem în sfârșit șansa de a ne întări dreptul de inițiativă pe care l-am negociat atât de mult cu domnul Barroso. Acum ne spune un comisar, nu retrag propunerea, dar uh, nici nu mă țin cu dinții propunerea inițială, aștept poziția Parlamentului și de aceea Parlamentul trebuie să elaboreze un raport care să fie baza negocierilor viitoare. De ce, de ce să nu vrem acest lucru? De ce să vrem să respingem uh, această propunere? Nu vreau să susțin această idee, cu toate că văd și anumite elemente critice în propunerea Comisiei. Trei puncte importante în elaborarea acesteia, în modificarea acesteia. În primul rând, uh, Astăzi deja există informații bune, independente, pe internet. Întotdeauna m-am enervat uh, când domnul Verheugen, comisar uh, german, spunea că uh, există doar paginile de internet americane groaznice și trebuie să facem ceva nou. În Germania există, de exemplu, pagina eQuick, Institutul pentru Calitate în Medicină, care tocmai a primit prebiul premiul pentru că sunt foarte obiectivi și foarte uh, uh, prietenoși cu pacienții. Cred că ar merita să solicităm Comisiei Europene și statelor membre să uh, introducă astfel de uh, pagini de internet și în uh, celelalte limbi, și în greacă, și în maghiară, și în toate celelalte limbi, astfel încât aceste informații um, din surse independente să fie la dispoziția celorlalți cetățeni europeni. Văd că acest lucru lipsește cu totalitate în uh, propunerea Comisiei. Al doilea punct. Avem deja informații uh, autorizate în prospect și uh, eu cred că acestea ar trebui să fie puse la dispoziția pacienților în toate uh, limbile, în toate țările, pentru că dacă cineva se îmbolnăvește la Bruxelles, de exemplu, primește un medicament în care, uh, care, la care prospectul este în franceză sau în germană, de exemplu, sau în ungară sau în, uh, în maghiară sau în altă limbă. De ce să nu put, uh, putem găsi aceste informații în limbile uh, Uh, tuturor cetățenilor europeni pe internet. De ce să nu îmbunătățim prospectul? Eu cred că e foarte important, trebuie să facem acest efort, să facem prospectele mai ușor de înțeles pentru uh, consumatori. Trebuie să existe o, un rezumat al tuturor informațiilor importante Uh, asta e mai degrabă o teorie. Sigur că ar fi foarte bine dacă uh, toată lumea ar citi prospectul și ar înțelege tot. Dar eu, din experiența mea de medic, uh, știu că pacienții ori nu citesc prospectul, ori le scapă punctele cele mai importante legate de efecte secundare, de exemplu, sau nu sunt foarte atenți la modul de administrare. Deci ori uh, nu citesc prospectul, ori uh, nu uh, îl citesc în totalitate și după aceea sunt surprinși pentru că uh, fac greșeli în administrare, de exemplu. N-am auzit niciun pacient să-mi spună nu am luat medicamentul pentru că am văzut atât de multe efecte secundare. Deci e important ca pacienții să poată înțelege bine prospectul. Domnul Kramer a spus că uh, titularul uh, autorizației de punere pe piață nu trebuie neapărat să fie compania farmaceutică, dar asta e o, uh, din nou, e teorie, pentru că dacă ai o autorizație de punere pe piață, e clar că ești uh, agent economic în domeniul farmaceutic și dacă acestea sunt instituțiile care furnizează informații, trebuie să fim precauți, pentru că trebuie să ne gândim la interesele companiilor farmaceutice. Uh, ce interese poate să aibă o companie farmaceutică să închirieze un portal de internet pentru a furniza informații, dacă nu are și niște și un profit de pe urma acestui fapt. Deci, cred că ar fi important ca în cazul acestor tipuri de informații să existe o verificare prealabilă. Știu că e dificil din punct de vedere juridic. Am uh, discutat cu colegul uh, Șați Marcachis și cu doamna Ania Weisgerber și am înțeles că în Suedia funcționează bine sistemul uh, fără o verificare prealabilă să facem o derogare, dar să Uh, confruntăm 27 uh, de state membre cu informații care n-au fost verificate în prealabil, um, nu, nu cred, nu, nu, nu pot să accept acest lucru. Și eu vreau să solicităm serviciului juridic să verifice aceste uh, chestiuni pentru că eu nu sunt jurist, dar eu cred că dacă e permis să verifici în prealabil un prospect, uh, dacă e permis să verifici în prealabil informațiile din acestea, de ce nu ar putea fi posibil să verifici în prealabil înaintea publicării și alte informații suplimentare? Deci dacă rămânem în, această, uh, în acest concept general al prospectului și spunem că, de fapt, mai există și informații suplimentare care vor fi publicate prin alte canale, de ce, din punct de vedere juridic, să nu fie posibilă verificarea în prealabil a acestora? Deci aș vrea un răspuns din partea serviciului juridic aici. Eu cred că tot ce putem face în acest regim al verificării prealabile poate apoi toate aceste informații verificate în prealabil pot să fie apoi uh, diseminate prin orice fel de canal, dar cele care nu sunt verificate prealabil trebuie foarte strâns, foarte strict uh, verificate și controlate în ceea ce privește diseminarea. Uh, eu cred că uh, e greșit, cum a spus și colega uh, Dagmar Rotberend, să ne gândim doar la internet și nu la uh, materiale tipărite, Există multe informații pe internet care însă, sau canale de informare pe internet care par uh, foarte similare cu uh, ziarele și nu văd de ce anume uh, am avea atunci o interdicție pentru uh, furnizarea de informații în ziarele tipărite. Și pe internet există informații de tip push, nesolicitate, pentru că te trezești uh, uh, făcând o căutare pe un site uh, care nu te interesa în mod uh, necesar. Și ultimul punct, care știu că este unul știu că este un dosar uh, delicat și nu vrem deloc să trezim impresia că uh, vrem să îi privăm pe pacienți de anumite uh, de informații cu privire la medicamente. Eu nu cred că medicii se tem de un pacient mai bine informat. Uh, pacienții și organizații de pacienți sunt câteodată mai bine informați decât medicii. Dar dacă suntem mult prea liberali, atunci, liberali, atunci există și consecințe. Informațiile greșite pot să crească costurile și, de asemenea, pot să uh, pună în pericol viața, viața și sănătatea oamenilor. Dacă nu reușim uh, să, să ne gândim foarte clar, dacă Uh, permitem în vreun fel publicitatea sau informații care sunt oarecum uh, asemănătoare cu publicitatea, unilaterale, de exemplu, atunci rezultatul va fi că medicamentele care sunt um, care, despre care se publică mai multe informații vor fi cele noi, cele inovatoare, cele mai scumpe, care sigur că au foarte multe efecte secundare. Și de ce avem farmacovigilența? Ea este foarte importantă pentru că în primii ani după eh, punerea pe piață apar efecte secundare pe care nu le cunoșteam înainte. Și dacă permitem un mecanism de a uh, face mai uh, eh, prezente pe piață, prin informare, aceste tipuri de medicamente, vom avea costuri mai mari și vom avea efecte secundare mai multe. De aceea trebuie să fim foarte atenți, trebuie să furnizăm informații bune, de calitate, dar să le furnizăm mult mai bine, să excludem mult mai bine uh, publicitatea decât a făcut-o domnul Verhoeven în propunerea sa și Christopher Fian are dreptate. Avem nevoie de mult mai mult timp, nu trebuie să ne strădim să votăm în iunie, ci trebuie să ne luăm timpul necesar pentru a face o treabă bună. Mulțumesc, Peter Lise. Am uh, a avut nevoie de mai mult timp decât credeam. La 11 jumate trebuie să vină președintele și de aceea mai dau cuvântul doar uh, câtorva colegi, hai să zicem trei uh, persoane. Uh, domnul Ader, acum două minute ar fi bine. Mulțumesc, am să încerc să respect aceste două minute. Vreau să vorbesc despre un amendament Domnul Schlüter, cred, trebuie să fie uh, foarte convins pentru că un anumit amendament este deja redundant. El s-a referit la medicamentele care se eliberează în mod liber, fără să fie necesară rețeta. Și a spus că ele nu trebuie să uh, apară la, în um, clipuri publicitare la televizor. Dar această, uh, acest act normativ nu se referă la aceste tipuri de medicamente. Medicamentele care se eliberează și fără rețetă pot să apară în publicitatea la televizor. Dacă este vorba de medicamente liberate pe bază de rețetă, atunci se aplică regulile, se aplică dispozițiile actelor normative despre care discutăm astăzi. De 20 de ani, se utilizează astfel de um, căi de informare și de publicitate și uh, reclamele la medicamente care uh, nu necesită rețetă pentru eliberare nu au dus la un consum mai mare al acestor medicamente. Uh, pentru că aceleași informații se transmit și prin uh, mass media scrisă și prin radio. Deci nu înțeleg de ce domnul Schitter se referă în mod uh, special la televizor. Există niște condiții foarte clare care reglementează conținutul reclamelor uh, de la televizor. Dacă vrem să aplicăm interdicția publicitară, atunci îi vom motiva pe pacienți să meargă la medic și să uh, ceară medicamente pe bază de rețetă pe care apoi să le ia. Ceea ce înseamnă că vor merge mult mai mulți oameni la medic, ceea ce va duce la o creștere a costurilor. Mulțumesc, Linda McKeven. Um, I think that if we... Cred că dacă acceptăm abordarea că mulți consideră interesul pacienților și a sănătății publice și um, uită, lasă deoparte interesul companiilor, vom găsi soluția corectă. Nimeni nu a spus că pacienții nu au nevoie de informații. Întrebarea este cine le va da aceste informații și cum se vor organiza aceste informații. Um, un prieten a fost, uh, a, a, uh, o prietenă a primit un diagnostic de boală cronică foarte tânără și l-am întrebat-o, de ce ai nevoie? Am nevoie de informații în legătură um, cu boala mea, uh, ce medicamente sunt disponibile, ce pot eu să fac, care sunt opțiunile posibile și ce știm despre acestea. Uh, nu dorește uh, să citească pe site-ul uh, unei companii despre uh, interesul medicamentului cu tare sau cu tare. Ca mulți alți colegi, eu m-am ocupat de farmacovigilență și acest act legislativ se um, merge în paralel cu farmacovigilența în mare parte și trebuie să ne întrebăm ce poate face agenția de la Londra și ce poate să fie util din ce face agenția de la Londra, pentru că multe informații sunt deja disponibile. Și apoi vom vedea ce putem folosi din legislația privind farmacovigilența, pentru că în momentul uh, de față adaptăm această legislație pentru ca uh, informațiile să fie disponibile pe site-ul web european și fiecare stat membru apoi va avea propriul său stat, uh, site web. Deci în fiecare țară vor fi disponibile informațiile uh, pe internet. Sunt de acord cu Danmark că nu este suficient ca aceste informații să fie pe internet și de aceea colegii din grupul pentru farmacovigilență vorbesc atât de mult despre numerele de telefon, despre punctele de contact național și așa mai departe. Dar multe informații sunt deja disponibile și Comisia ar putea să le folosească. Și vreau să mai spun domnului Fielner următorul lucru. Da, unii colegi sunt sceptici în legătură cu propunerea comisiei uh, și dumneavoastră până la urmă și raportor din urmă, dacă reușiți uh, să veniți cu amendamente care practic să schimbe în mod radical propunerea Comisiei pentru a pune informarea pacienților și autoritățile publice uh, în inima acestei propuneri, voți avea uh, abordarea corectă, dar nu trebuie să fie o abordare care să prevadă ce companii trebuie să pot să facă uh, reclamă la televizor sau în ziare, pentru că eu nu pot să sprijin o astfel de abordare și oricum statele membre vor da multe informații pe site-urile uh, lor naționale. Gracias, señor presidente. Con toda brevedad, porque se ha Domnul uh, Perelo Rodríguez. Mulțumesc, domnule președinte. Intenția raportorului este leudabilă și este o intenție de a salva acest text, dar nu pot decât să fiu de acord cu domnul Parniu și anume că mă întreb ce facem cu această propunere, care nu e nici total bună, nici total proastă. Și dacă s-au depus amendamente, ă, obiectivul acestora este să îmbunătățească textul și suntem de acord ă, cu aceste amendamente. Dar până astăzi ă, nimeni nu a pot să spună această directivă este bună. Acest text nu trebuie doar modificat pe aici pe acolo, trebuie complet schimbat direcția lui trebuie schimbată. Informarea pacientului este foarte importantă. Și aici există o, o incoerență majoră. Nu e vorba de refuzarea uh, furnizării uh, informațiilor către pacient, din potrivă, dar Aici e vorba de medicamente pe bază de rețetă, nu e vorba de a ști uh, cum se folosește un aparat electromenager aici. E vorba uh, de prospectele unor medicamente cu efecte directe asupra sănătății. Deci, nu există o frontieră difuză, vagă, între informare și publicitate. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Uh, problema nu este faptul că Parlamentul își reafirmă poziția prin amendamente. Spunem foarte clar că acest text nu ne convine, intențiile lui nu sunt coerente și după ce am văzut care uh, problemele în Consiliu și polemica de aici în Parlament, putem trage concluzia că uh, problema e gravă și acest, text, a, acest text, mă scuzați, apără mai mult uh, interesele companiilor decât ale pacienților. Mulțumesc foarte mult. Raportorul va încerca acum să găsească compromisuri și îi dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În prezentarea mea inițială, am ales să nu prezint argumente de principiu privire la faptul că sunt împotriva publicității sau cu privire la faptul că medicii trebuie să fie principalii furnizori de informație. Nu am mai vorbit despre aceste lucruri pentru că sigur că toată lumea este împotriva publicității. Însă după intervențiile colegilor mei, deputați, revenim la această dezbatere. Nu am discutat despre toate propunerile uh, bune care s-au făcut. Nu vreau să mă întorc la punctul de plecare, în care spuneam doar da sau nu, pentru că riscăm să ne aflăm în aceeași situație ca și cea care a condus la, acea, la această întârziere. Singurul argument care mi se pare că stă în picioare este acela legat de costurile de sănătate. Cred că nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Eu cred totuși că nu ar trebui să ne împiedice să informăm cetățenii. Nu cred că reducerea costurilor este un argument, suficient de bun pentru a nu difuza informare, informația. Cred că putem să uh, împiedicăm uh, publicitatea, însă asta nu trebuie să ne oprească să difuzăm informațiile. Aș vrea să mai revin la anumite puncte concrete. Certificarea website-urilor este extrem de importantă. Este important să folosim site-uri web care nu sunt uh, direct legate de companiile respective. Am uh, cerut uh, propuneri Uh, legate de cum am putea face în așa fel încât nu doar titularul autorizației de introducere pe piață să difuzeze informații și site-urile sunt o idee bună. Aș vrea să închei spunând două lucruri. În mai puțin de un minut. Domnul Schlüter spunea că este important că este important faptul că directiva prevedea drepturi pentru industrie, nu pentru pacienți. Și tocmai asta am schimbat. Am introdus 200 de amendamente pentru a schimba tocmai acest lucru. Trebuie să ne ascultăm unii pe alții. Dacă ați fi ascultat această dezbatere, ați fi observat un lucru. am observat acest lucru când o ascultam pe uh, doamna Weisberger. Vorbim cam despre aceleași lucruri și știu că nu este ușor să, vă căde, să cădeți de acord, însă, din punctul meu de vedere, este un semn de succes. Atâta timp cât nu ajungem la conflicte, sunt sigur că vom reuși să redactăm compromisuri bune care vor permite o mai bună informare a pacienților. Haideți să um, profităm de faptul că ne înțelegem în privința esențialului. Mention. Mulțumesc, este un raport foarte important pentru că vizează milioanele de oameni care doresc informații de calitate. Vă doresc mult succes și sper că veți reuși să găsiți un consens larg în comisie, pentru că e un important dosar acesta. Vreau uh, acum din nou să salut uh, tinerii socialiști din uh, Austria Inferioară, care au fost invitați de Karin Kadenbach și acum cred că președintele stă în fața ușii și așteaptă să ne viziteze. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome our president. Dragi colegi, este o plăcere pentru mine să urez bun venit domnului președinte uh, Ieji Buzek. Bine ați venit uh, la Comisia pentru Mediu, Sănătatea și Securitate Alimentară, cea mai mare comisie legislativă din Parlament care se ocupă de multe subiecte, multe dosare. Tocmai am discutat uh, despre pachetul farmaceutic um, legat de informarea pacienților. sunt uh, chestiuni foarte interesante, dar ne concentrăm uh, foarte mult și pe mediu și pe schimbările climatice. Ne bucurăm de faptul că puteți veni, vă puteți întâlni cu membrii comisiei noastre uh, pentru uh, a ne vorbi despre rezultatele vizitei dumneavoastră în China și eu am fost în același oraș, dar nu v-am văzut acolo. E oraș, acest oraș este foarte mare. Uh, Um, cu toții am avut multe contacte cu um, reprezentanții acestei noi puteri ale lumii importantă în domeniul schimbărilor climatice, dar am participat și la un eveniment acum câteva săptămâni cu Jacques Delors și organizația Notre Europe, care a făcut un studiu pe tema Comunitatea Europeană și a Energiei. Um, energia are multe aspecte interesante, securitatea aprovizionării, um, durabilitatea și protecția mediului. Acum vă voi da cuvântul pentru a ne prezenta uh, ideile dumneavoastră pe această temă. Vă rog, domnule Ierși Buzec. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru faptul că m-ați invitat la ședința Comisiei uh, dumneavoastră, care a fost și comisia mea, pentru că în, uh, am făcut și o parte din Envy uh, în mandatul trecut, timp de 5 ani. Știți foarte bine că Cunoașteți foarte bine primul element pe care vi-l voi prezenta, uh, energia și chestiunile legate de schimbările climatice, resurse energetice uh, limitate, deci securitatea furnizării cu energie este foarte importantă. Știți toate aceste lucruri, dar voi începe cu lucrurile foarte bine cunoscute. Apoi, trebuie să vorbim despre chestiunile legate de mediu. În al treilea rând, Trebuie să cerem companiilor producătoare de energie din Uniunea Europeană care sunt perspectivele lor de investiții pe termen lung, atât din punctul de vedere al securității furnizării de energie, cât și din punctul de vedere al uh, problemelor de mediu și legate de schimbările climatice. Aceste companii trebuie să ia anumite decizii, pe acestea sunt necesare și mm, pentru a face acest lucru au nevoie de o strategie comună europeană. cum ne putem consolida poziția pe piața mondială. Acest uh, aspect este decisiv. Și, în fine, punct, al patrulea punct pe care îl voi aborda este la fel de important și anume așteptărilor cetățenii. Așteptările cetățenilor trebuie să avem energie la prețuri cât mai scăzute, lucru în interesul cetățenilor și în interesul competitivității economiei noastre. Nu știm cât de scăzute vor fi aceste prețuri pe viitor, dar trebuie să le dorim cât mai scăzute posibil. Deci, avem nevoie de o abordare comună a acestei teme. Întotdeauna o abordare comună va fi încununată de mai mult, uh, de mai mult succes și abordare din punct de vedere al pieței comune, pieței unice, este foarte importantă. Avem multe texte legislative, am votat uh, în ultima vreme multe texte um, legislative în ultimii 4-5 ani în acest domeniu, cel de-al doilea și cel de-al treilea pachet energetic, pachetul privind schimbările climatice, strategia privind captarea și stocarea carbonului și alte astfel de măsuri, bineînțeles, și programul de schimb de emisii. Avem planul de acțiune pentru 2020. În curând se va prezenta o consultare pe această temă și anume noua um, eficiență energetică în 2020, infrastructura Uh, energetică uh, și abordarea energiei nucleare. Multe dintre aceste dosare sunt în curs de lucru, unele în pregătire. Uh, vom vorbi și despre securitatea aprovizionării cu gaz, care în momentul de față este discutată în Comisia ITRE și va fi discutată în plenară în luna iulie. Avem și alte aspecte, cooperarea consolidată, relațiile cu partenerii care ne furnizează energie din afara Uniunii Europene, diversificarea, eficiența energetică și folosirea eh, și interconectivitatea rețelelor energetice. Deci, avem tot felul de propuneri legate de modul în care noi putem sprijini din punct de vedere politic aceste inițiative. E nevoie de un impuls politic patru aspecte sunt foarte importante. În primul rând, aplicarea tuturor legilor și textelor legislative care au fost deja votate sau adoptate de instituțiile europene în uh, ultimii 4-5 ani. Uh, toate aceste prevederi nu sunt încă aplicate. E vorba de cel de-al doilea și cel de-al treilea pachet energetic. Avem și alte texte mm, privind energia regenerabilă și uh, Uh, captarea și stocarea carbonului. Deci este foarte important uh, uh, aplicarea textelor legislative deja existente. Putem, bineînțeles, să adoptăm altele, dar în primul rând trebuie să le, să le aplicăm pe cele pe care le avem. În al doilea rând, cooperarea sporită în legătură cu rețelele de energie. Deci crearea de rețele. Dacă dorim să ne folosim de piața noastră unică, rețelele sunt foarte importante și nu avem suficiente rețele și legături transfrontaliere între acestea. În al treilea rând, un fond comun pentru energie pentru finanțarea de noi tehnologii. Avem planul strategic pentru tehnologia în domeniul energiei, uh, în mare parte pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice pentru că se concentrează uh, pe energia eoliană, solară, din biomasă și așa mai departe. Dar e nevoie de uh, finanțare pentru toate acestea și pentru captura și stocarea carbonului. De asemenea, în domeniul energiei nucleare, pentru că avem Euratomul care funcționează. Și punctul 4, crearea de organizații uh, pentru uh, achiziții în domeniul gazului în afara Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că tensiunile sunt mari în negocierile cu uh, furnizorii. Cum pot statele membre să evite aceste tensiuni? Ar fi bine ca între statele membre deja să existe uh, acorduri în ceea ce privește furnizarea de energie. Trebuie să, ca statele membre să acționeze împreună și nu în mod divergent. De asemenea, în ceea ce privește um, întreprinderile mari din sector, precum și IMM-urile, este important să, sti- să stimulăm investițiile acestora în cercetare, uh, în inovare. Și aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu ceea ce a spus domnul președinte la început. Am fost în Statele Unite. Cooperarea cu Statele Unite este crucială, dar poate ar fi mai bine să mă concentrez acum pe vizita mea în China. M-am întâlnit acolo cu deputați cu primul ministru și cu vicepreședintele Chinei și cu doi miniștri, ministrul mediului pentru schimbările climatice și ministrul energiei. Și, în general, pot să spun că schimbările climatice sunt un subiect despre care vorbesc mult, vorbesc mult despre negocierile în acest domeniu, abordează foarte multe detalii în legătură cu acestea dar nu am impresia că sprijină cu adevărat aceste negocieri. Ministrul care se participă la aceste negocieri are o atitudine deschisă, dar ministrul energiei nu are tocmai aceeași atitudine. Nu prea interesează chestiunile legate de schimbările climatice. Pentru el, pe el îl interesează dezvoltarea Chinei uh, în domeniul energiei. Nu prea îi pasă de uh, schimbările climatice de mediu. Deci, iată, există atitudini diferite și între diferiții membri ai uh, guvernului Chinei. Doresc să dezvolte uh, energiile regenerabile, dar nu din cauza schimbărilor climatice, ci pentru a-și asigura securitatea uh, furnizării de energie, nu mai nu doresc să fie dependenți de nimeni. Deci, pentru ei, energiile regenerabile înseamnă o furnizare mai sigură cu energie. Același lucru este valabil și în ceea ce privește eficiența energetică. Doresc foarte mult să coopereze în acest domeniu. Acest aspect interesează foarte mult și eu am descoperit acest lucru. Nu mi-am închipuit că îi interesează atât de mult. Deci, este și pentru noi uh, o oportunitate uh, de a putea plasa tehnologii și de a coopera în acest domeniu. În ceea ce privește cărbunele, aproape 80% din cărbune în China este folosit pentru producția de energie și nu au de gând să schimbe proporția um, de energie produsă din cărbune în țara lor. Deci peste 10 ani 80% din electricitate va fi produsă în continuare din cărbune și poate 20% din energiile regenerabile. Și poate puțină energie va fi nucleară dar cererea de energie se va dubla. Deci, dacă doresc să păstrez aceste proporții, va trebui să aibă de două ori mai multe surse de energie regenerabile. De aceea dezvoltă aceste regenerii uh, nu pentru a schimba însă mixul energetic, ci pentru a-l păstra, pentru că cererea de electricitate, de energie în China va crește foarte, foarte rapid. Deci trebuie să știm ce însemna acest lucru. Dezvoltarea energiilor regenerabile pentru ei înseamnă păstrarea mixului energetic. Poate că va fi vorba de 70-80% din uh, electricitate va fi produsă din cărbune. Și acum și-au propus să, fă, să producă 3 miliarde de tone de cărbune pe an. Nu îi interesează captarea și stocarea carbonului. Deci, pentru noi este de importanță crucială toate aceste aspecte Uh, pentru Uniunea Europeană în general și pentru Comisia ENVI Uh, competentă pe fond. Cu toții trebuie să ne întrebăm cum reacționăm noi la această problemă. Nu putem să îi oprim pe chinezi, uh, să nu mai, să-i punem să nu mai folosească atâta cărbune, să nu mai folosească atâta uh, electricitate din, din cărbune. Poate că ar trebui să ne grăbim să um, dezvoltăm cât mai repede tehnologiile de uh, captare și stocare a carbonului. Dacă vor funcționa aceste tehnologii, pentru că încă nu am verificat dacă aceste uh, tehnologii vor funcționa, avem doar propuneri propuneri pentru 12 astfel de instalații. Dar în această comisie ar trebui să se discute acest lucru. Poate dacă am furnizat aceste tehnologii chinezilor, poate peste 15-20 de ani, pentru că trebuie să știți că eficiența energetică trebuie îmbunătățită, poate în loc de 35% ea trebuie să ajungă la 50 sau 60%, dar emisiile vor continua să existe. Bineînțeles, și cooperarea în domeniul energiei nucleare eh, va fi foarte importantă pentru ei, pentru că doresc eh, să construiască câteva centrale nucleare eh, de uh, ultimă generație, dar deocamdată construiesc foarte multe termocentrale. Aproape în fiecare săptămână uh, construiesc o nouă termocentrală. Deci trebuie să știm care este situația în această țară și doresc să coopereze. Am discutat mult și despre drepturile de proprietate intelectuală, mult. Uh, răspunsul lor a fost pozitiv, dar nu știu uh, în practică în viitor cum vor arăta lucrurile. Sunt multe lucruri de spus în acest domeniu, dar mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Uh, President, thank you very much for the information. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, cu privire, pentru informație cu privire la China și pentru informațiile legate de domeniul energetic. Există o istorie a cooperării energetice în Europa, CECA și alte inițiative și odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, după 50 de ani, Uniunea Europeană are și competențe în acest domeniu și avem și un comisar pentru energie, un conațional de-al meu, care este foarte implicat și care își pune aceleași întrebări pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Ați menționat China, ați putea menționa India, Africa de Sud, Nigeria și alte țări. Este clar că avem nevoie de o soluție pentru cărbune, pentru că cărbunele va juca un rol important uh, ceva vreme. A existat o dezbatere importantă cu la capturarea și stocarea carbonului și întrebarea este cum va ajunge această tehnologie în China, mecanismul uh, asupra tehnologiilor uh, ecologice este un instrument, însă nu există o uh, soluție rapidă. Dacă se folosește cărbunele, emisiile de dioxid de carbon cresc continuu. Vor fi fără îndoială multe întrebări mai întâi Richard Zeber din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l salut cu mare căldură pe domnul președinte al Parlamentului European, pe domnul Buzek, pentru că este aici și uh, mă bucur foarte mult că el uh, are, de fapt, o mare experiență în Comisia Envi. Cred că ne ajută acest lucru. Toate chestiunile pe care le-a menționat sunt centrale pentru viitorul Uniunii Europene. Cred că atunci când discutăm despre aceste aspecte, ca legiuitor, trebuie întâi să verificăm dacă avem nevoie de noi reglementări. Aceasta este întrebarea centrală. Și dacă mă uit la punctele pe care le-a prezentat domnul președinte, eu personal trag concluzia că suntem acum într-un stadiu al legislației comunitare și a statelor membre uh, foarte avansat, foarte evoluat dacă ne uh, comparăm cu alte regiuni ale lumii și uh, solicitarea de regulamente, reglementări suplimentare nu cred că este oportună în momentul de față. Acum, după tratatul de la Lisabona, ne altăm într-o uh, fază în care avem uh, această adaptare la tratat și avem acest uh, concept al treaty fatigue, a oboselii tratatelor. Statele membre nu mai doresc reglementări suplimentare. Aceasta este o problemă politică. Pe de altă parte, după cum a spus și domnul președinte, ne aflăm în situația în care avem foarte multe reglementări, foarte multe dispoziții legislative, dar care nu sunt puse în aplicare în totalitate și acestea lasă o mare marjă pentru soluționarea problemelor care ne stau în față. Este foarte clar că în Europa vom avea succes pe termen lung numai dacă reușim să abordăm problema energiei în mod durabil, și anume energie care să nu emită dioxid de carbon. Sunt întru totul de acord cu domnul președinte asupra acestui punct. Și în ceea ce privește fenomenul schimbărilor climatice generate de om, uh, ne gândim la eficiența energetică și la uh, utilizarea, producerea energiei, e foarte logic să ne gândim și din punct de vedere economic și politic. Pentru că, uh, domnule președinte, după cum știți, există tehnologii verzi, există tehnologii ecologice, problema este că nu sunt la fel de eficiente ca și uh, tehnologiile de producție din centralele normale pe cărbune. Uh, și atunci, cum uh, abordăm această chestiune a, a tehnologiei? Cred că este foarte important să uh, ne gândim și la rețele, pentru că uh, Um, și dacă avem, vom avea energii regenerabile, avem nevoie și de rețele de distribuție. Dar cred că și aici ne ajunge instrumenta, instrumentarul de acte normative și de dispoziții. Important este să le punem în aplicare, nu să ne apucăm acum să creăm alte uh, instrumente pentru că nu mai suntem credibili în fața cetățenilor. Mulțumesc. Propun să limităm la aproximativ două minute fiecare intervenție, astfel încât toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Gilles Parniu. Mulțumesc, domnule președinte. Ne face plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Pe 5 mai am fost prezenți la această conferință organizată în Parlament pentru a discuta despre Comunitatea Europeană a Energiei. Când auzim explicațiile dumneavoastră și când uh, auzim vorbindu-se despre proiect, ne punem întrebări în privința fezabilității acestei politici pe care eu personal o sprijin uh, din toate puterile. Prima întrebare este legată de felul în care vom uh, veni cu instrumente economice pentru acest uh, proiect de cercetare. Avem nevoie de un buget care să fie consacrat exclusiv energiei. Apoi, cum vom crea o adevărată interconectare și, deci, o rețea europeană a energiei, mai degrabă decât rețele naționale separate. Și cum putem să facem uh, achiziții grupate de gaze și petrol pentru a obține prețuri mai atrăgătoare? Este unul dintre obiectivele acestei politici uh, care vizează instituirea unei comunități europene a energiei. Cred că articolul 195 al Tratatului de la Lisabona este insuficient dacă vrem să mergem până la capăt cu această politică și avem nevoie de alte prevederi uh, care să meargă în acest sens. Ana Rosbach Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc și pentru vizita la Shanghai. Aș vrea să știu ce părere aveți despre faptul că Nord Stream, uh, conducta Nord Stream, nu va mai trece prin țările Baltice, ci uh, va uh, traversa Marea Baltică. Aș vrea să pun și o întrebare legată de nevoile energetice ale Chinei. Este adevărat că folosesc doar cărbunele, însă din această cauză sunt destul de vulnerabili. Utilizarea cărbunelui afectează calitatea aerului și au în vedere alte posibilități, printre care să cumpere uh, petrol din Iran, ceea ce ar face să se schimbă poziția lor uh, cu privire la uh, sistemul uh, politic din Iran și aș vrea să știu ce părere aveți despre aceste probleme. Domnul Newton Dan și închei lista vorbitorilor. Domnule președinte, ceea ce ați spus dumneavoastră e foarte interesant. Acum o lună delegația pentru relație cu India s-a întâlnit cu uh, Camera uh, Joasă a Parlamentului Indian. Parlamentul nostru, delegația, s-a întâlnit uh, peste o oră cu deputați indieni care erau interesați de problema schimbărilor climatice și trebuie să spun că erau mai bine informați decât noi, pentru că erau specialiști în domeniu. Și am avut discuții foarte entuziaste. La sfârșitul întâlnirii, Deputatul care a coordonat discuțiile a spus că ar trebui să existe un comitet, o comisie mixtă și ni s-a părut o idee excelentă, însă sigur că o, cum anume o putem pune în practică este o altă întrebare. Mă întreb dacă ar putea exista o comisie mixtă și între Parlamentul European și Beijing pentru a face progrese în această discuție, care este cea mai importantă discuție pe care, care se poate la nivel global la ora actuală. V-am uh, trimis o scrisoare în care explicam că protecția climei este pe ordinea de zi a tuturor delegațiilor. Discutăm despre acest subiect cu toți partenerii. Linda McGavin. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați găsit timp pentru a discuta despre schimbările climatice. Avem nevoie de leadership-ul dumneavoastră, pentru că, după cum știți, există pericol ca statele membre să facă mai puține eforturi și trebuie să menținem presiunile. Avem uh, o legislație suficientă, însă mă întreb dacă statele membre își vor atinge țintele cu privire la energia regenerabilă, de exemplu. Apoi, ați menționat uh, energia ieftină. Cred că avem nevoie de energie durabilă, pentru că nu s-a investit suficient în măsurile de creștere a eficienței energetice și cred că aceasta trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1. Uitați-vă la americani. Americanii plătesc prețul pentru că nu au existat reglementări adecvate asupra petrolului. Îi va costa miliarde. Trebuie să internalizeze prețul energiei. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în privința CSC-ului. Europa are o oportunitate unică, trebuie să facem investițiile, Consiliul trebuie să facă investițiile, Comisia a deblocat bani pentru proiectele pilot, însă e greu să folosești acei bani. Și, în sfârșit, sper că veți acorda atenție amprentei ecologice a Parlamentului. Eu una încheț uh, la reuniuni pentru că este tot timpul uh, um, în priză climatizarea, aerul condiționat. nu avem nevoie tot timpul de aer condiționat, am putea să deschidem uh, ferestrele. Pare un pas mic, însă mass media și opinia publică ne evaluează comportamentul și am putea face mult mai multe din punctul acesta de vedere. L-am invitat uh, pe secretariul general, domnul Vele, să ne vorbească despre sistemul de gestiune a um, clădirii acestea. Domnul Criton Arsenis. Credem că acțiunea dumneavoastră la nivel mondial poate fi esențială. Avem acea țintă de reducere cu 20% a emisiilor și trebuie să facem mult mai multe, după cum știm. Acordul de la Copenhaga nu este uh, suficient pentru a palia uh, schimbările climatice. Trebuie să atingem obiectivele și să adoptăm o țintă de 30%. În Parlamentul European avem o țintă de 30%, însă poate că noi, această clădire, uh, noi putem face mai mult și să dăm exemplul, în, să fim un model în această privință. Cred că o reducere cu 50% a amprentei noastre este fezabilă. Am uh, fost cazat la un hotel uh, care se află chiar lângă Parlament și aceste două săli au rămas cu lumina aprinsă toată noaptea. Cred că putem face mai multe pentru a nu se mai risipi energie în această clădire. Și cred că atunci când cetățenii află despre uh, astfel de lucruri, sunt nemulțumiți și nu mai fac nici ei eforturi. Mario Perello. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat mult, atât ieri cât și astăzi, prezența domnului președinte Buzek mai ales pentru că și-a consacrat atenția unei probleme vitale vieții noastre de zi cu zi. Este o propunere de autoritate cea pe care o faceți. Domnul președinte Buzek a fost membru al acestei comisii timp de cinci ani, de unde vine această autoritate. Sunt de acord cu dânsul când spune că Uniunea Europeană poate să iasă din criza economică tocmai prin dezvoltarea surselor de energie alternative durabile și abordabile. Noi producem și consumăm energie. Avem cu adevărat nevoie. Sunt de acord cu asta de o nouă autoritate care să se ocupe la nivel european de controlarea costului energiei și de furnizarea acestei energii, evitând uh, ca această energie uh, să poată uh, să fie folosită fără măsură, trebuie să facem economii de energie. În această dimineață am văzut că o școală din nordul Italiei, uh, prin uh, elevii săi uh, implicați, a produs un model care poate fi reprodus în alte locuri. Deci, considerăm că o comunitate europeană a energiei este o propunere interesantă și aș avea câteva întrebări în legătură cu această inițiativă. Domnule președinte, care ar fi dificultăți, eh, dificultățile eh, ehm, pentru a convinge cele 27 de state membre? Până când s-ar putea realiza acest proiect? Vă mulțumim. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, dar vorbitorul reia. Vom putea astfel să controlăm mai bine schimbările climatice? Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Peter Lize, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte Buzec, pentru că ai uh, revenit în uh, vechea comisie. Am două întrebări despre China. În primul rând, cred că trebuie să avem mare grijă cu toții să nu uh, punem toate țările emergente într-o oală cu China. Sunt uh, state care uh, au o poziție mult mai pozitivă în uh, procesul de negociere internațional. Trebuie să le susținem și trebuie să ne aliem cu ele pentru a face presiune asupra Chinei și Statelor Unite ale Americii. Lumea a fost divizată la Copenhaga între statele industriale, și G70 și China. Și China a reușit, de exemplu, să atragă Brazilia și Mexic de partea sa, ceea ce e o chestiune centrală nu doar pentru protecția climatică, ci și pentru noua ordinea mondială pe viitor. Deci nu vrem să avem toate aceste țări împreună împotriva noastră. Înainte de acum câteva zile am fost uh, în uh, adunarea Eurolat cu parlamentari din uh, America Latină și acolo s-au auzit alte lucruri despre China. La Cancun și în Africa de Sud Uh, există puncte de interes și ar trebui să susținem acest lucru. Brazilia, Mexic, China, uh, Brazilia, Mexic, Africa de Sud ar trebui să fie aliați ai noștri uh, în relația cu China și de ce nu am putea să trimitem o delegație a noastră în state ca Mexic, de exemplu, să mergem noi împreună cu colegii noștri din aceste țări, din Brazilia, din Mexic, în Statele Unite sau în China să reprezentăm uh, o poziție comună acolo. Și ultimul punct nu se referă la uh, această problemă, ci la raportul uh, Guerrero pe care l-am uh, um, adoptat în ultima plenară. Era vorba despre uh, Uh, problemele din China uh, legate de modalitatea de uh, ucidere a animalelor și nu știu dacă ai reușit să vorbești cu chinezii despre acest lucru. Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Buzek, pentru prezența dumneavoastră aici. Cred că este un moment foarte important. Am fost în China la începutul lunii mai și am întâlnit câteva ore cu primul ministru chinez, care spunea, ne-a spus atunci că închide uh, termocentrale vechi pe bază de cărbune, pentru că folosind noile tehnologii pe vapori, uh, se poate practic dubla eficiența acestor termocentrale. Oricum, Uniunea Europeană nu a participat la aceste întâlniri de aceea eu doresc să subliniez faptul că trebuie să fim mult mai prezenți în acest subiect. Trebuie să facem noi propuneri în cadrul negocierilor controlului emisiilor de gaze cu efect de seră. Practic, nu am făcut nimic la Copenhaga în acest sens. Și acest lucru este foarte important. În al doilea rând, dacă dorim să fim serioși, să fim luați în serios, trebuie să avem un program pentru uh, um, transformarea energiei fosile în uh, energii regenerabile. Raportul McKinsey a spus foarte clar acest lucru, că este un lucru fezabil și am avea mult de câștigat uh, din el uh, foarte rapid. Și în plus am putea crea un efect anticonjunctural, adică resurse absolut necesare uh, pentru a trece din acest moment de criză economică, ar putea ieși dintr-un astfel de proiect. Deci, iată ceea ce trebuie să facem noi în mod foarte serios și foarte rapid. Deci, acesta va fi punctul critic, dacă reușim să fim serioși în acest efort comun. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που βρίσκεστε μαζί Domnul Τρεμόπουλος. και οικονομικής και ενεργειακής και περιβαλλοντικής. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, președintelui pentru prezență este un moment critic al dezbaterii din punct de vedere economic. Avem nevoie de politici ambițioase care să se bazeze pe măsuri ecologice. Discuția despre China este ipocrită pentru că încercăm practic să răspândim cât mai bine beneficiile dacă ne gândim la obiectivul uh, reducerilor până în 2020 și până în 2050, uh, ne dăm seama că trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu centrale nucleare din Turcia, de exemplu. În Europa, adesea, cuvintele nu sunt însoțite de acțiuni. Ar trebui să generăm energie din surse regenerabile în proporție de 100% până în 2050. Avem nevoie de o utilizare mai eficientă și a biomasei. Trebuie să ne schimbăm modelul de dezvoltare modelul pe care l-au impus uh, anumite putere europene. Trebuie să schimbăm modul de consum. Cetățenii de rând nu sunt luați în considerare și de aceea e nevoie de o schimbare a politicilor, o schimbare a mentalităților și trebuie să avem din nou rolul de prim ordin pe care l aveam în trecut și pe care l-am uh, pierdut. Mulțumesc. Oreste Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu la ceea ce a spus uh, colega care Um, regreta uh, faptul că folosind atât aer condiționat se uh, folosește prea multă energie. Eu aș adăuga că dacă am renunțat la mersul la Strasbourg, am face mult mai multe economii de energie. Mulțumesc domnului Buzek uh, pentru prezentarea sa, mai ales pentru inițiativa creării unei comunități europene a energiei. Nu putem să fim decât de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră și anume că este fundamental ca Uniunea Europeană să aibă un cuvânt de spus într-un domeniu atât delicat. Mulțumesc de asemenea asemenea pentru ceea ce ne-a spus în legătură cu China. Este clar că China nu are a, intenția de a reduce folosirea cărbunelui în următorii ani, deci nu are intențiile de a reduce um, emisiile de dioxid de carbon din potriva. Acestea vor crește. Uh, nu cred că putem uh, să oferim cadou tehnologia europeană care ne-a costat pe noi atât de mult Chinei, dar cred că ar fi corect uh, să impunem o taxă pe uh, emisiile de dioxid de carbon țărilor care nu respectă regulile normale pentru protecția mediului. Nu, sunt, nu e vorba doar de China, sunt multe astfel de țări. Vă întreb, ce părere aveți um, de ideea de a impune uh, țărilor celor mai poluante această taxă pentru um, emisiile de dioxid de carbon? Și vă mai, vă mai întreb următorul lucru. Credeți că este corect ca lupta împotriva schimbărilor climatice să fie doar pe umerii noștri? Eforturile noastre economice nu ar trebui să fie legate în mod obligatoriu de eforturi economice și din partea țărilor terțe care poluează atât de mult. Documentul uh, votat în această comisie și apoi în plenară și care a ajuns la Copenhaga prevedea că Uniunea Europeană va face investiții și în uh, favoarea țărilor terțe, dar trebuie totuși ca și acestea să facă ceva. Mulțumesc! Karin Kallenbach. Herr Präsident, herzlichen Domnule președinte, vă mulțumesc pentru expunerile de astăzi. Ați vorbit despre China, despre uh, centralele nucleare și despre noile tehnologii. Și vreau să vă vorbesc despre o centrală uh, nucleară care este uh, care ar trebui să se um, construiască la 160 de kilometri de Viena și nu cu tehnologie cele mai moderne, ci cu tehnologii din anii 70. Uh, Austria s-a implicat uh, intensiv uh, în uh, lupta împotriva construirii acestei uh, Uh, centrale și uh, acest uh, proces uh, în care uh, acest proces a fost uh, unul în care interesele noastre și drepturile noastre a, și ale cetățenilor austrieci au fost încălcate de către Slovacia. Uh, statul care dorește să construiască această centrală. Uh, ne-am uh, adresat comisiei și domnului comisar Oettinger, dar am dorit de asemenea să vă rugăm și pe dumneavoastră, președintele Parlamentului European, să luați o poziție fermă împotriva uh, extinderii acestei centrale pentru ca, și de asemenea, să militați pentru ca Europa să renunțe la energia nucleară. Și ultima vorbitoare, Revile Mochenaite. Uh, gerbiamas Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi în fața noastră și pentru că ne-ați prezentat aceste, această inițiativă importantă. Interconectarea, mai ales în regiunea Mării Baltice, este foarte importantă. În această zonă există niște dificultăți politice și uh, Um, e nevoie de resurse financiare suplimentare pentru proiectele energetice de acolo. Nu ar trebui să ne concentrăm doar pe captarea și stocarea carbonului și să susținem uh, doar acest proiect și uh, energia eoliană, ci ar trebui să susținem să exploatăm și alte resurse de energie regenerabilă. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre modul în care uh, cum, cum credeți că am, ar trebui să facem niște evaluări de impact independente? Mă refer aici la proiectele energetice care sunt puse în aplicare în regiunea Mării Baltice și în uh, domeniul de frontieră, în domeniile de frontieră ale statelor europene. E vorba de proiecte energetice și vreau să știu părerea dumneavoastră cu privire la crearea unui astfel de sistem. Mulțumesc. Am avut 13 intervenții. Nu știu cum veți reuși să le răspundeți în 5 minute. Eh, poate că veți extrage punctele importante în documentele dumneavoastră. Există două posibilități. Sau răspund general, sau răspund precis la diferitele întrebări. Voi încerca să răspund la fiecare întrebare una după alta, 20 sau 30 de secunde pentru fiecare întrebare. Să nu uităm că nu mai avem mult timp la dispoziție. Domnule Zeber, la prima întrebare. Dacă avem nevoie de noi reguli, avem în tratatul de la Lisabona reguli în legătură cu solidaritatea în domeniul energiei. se menționează acolo că energia este o chestiune foarte importantă, dar nu tratatul nu poate să prevadă tot. Avem și relațiile noastre interinstituționale între Consiliul European, Consiliul de Ministri, Comisia Europeană, Parlamentul European, Parlamentele Naționale. În legătură cu aceste relații nu se spune nimic în tratat. Tocmai acum elaborăm această relație pentru a găsi soluția cea mai bună și aceasta este esențială și aici trebuie să realizăm ceea ce se scrie în Tratatul de la Lisabona într-un mod foarte general. Deci, trebuie să putem avea ceva important de spus. 3, 4, 5 puncte în domeniul uh, energiei și climei. Și Domnul Paniu a abordat o altă chestiune foarte importantă. Bineînțeles, avem nevoie de bani, dar trebuie să, să hotărâm în momentul în care adoptăm bugetul pe perioada următoare, care sunt prioritățile noastre și pentru ce dorim să cheltuim acești bani. Acesta este momentul discuției. Nu să spunem după ce am adoptat bugetul că avem nevoie de mai mult pentru energie, pentru climă, pentru cercetare și așa mai departe, sau pentru rețelele energetice. Poate acum trebuie să definim priorități. Poate că nu. Oricum, totul depinde de statele membre, să nu uităm acest lucru. Piața unică în anii 80 și 90 a fost o adevărată poveste de succes. Tocmai datorită imboldului din partea statelor membre. Bineînțeles, Comisia Europeană și Parlamentul au trebuit să pregătească legislația, dar statele membre au fost cele care au dorit această piață unică. Dacă oricum, trebuie să discutăm cu statele membre despre aceste obiective și eu um, consider că acest lucru este crucial dar bineînțeles că și sprijinul deputaților europeni este la fel de important. Și pentru mine personal, fără sprijinul dumneavoastră, nu pot face nimic. Și vom vedea cum vom putea finanța toate proiectele, de exemplu în domeniul cercetării, proiecte comune de cercetare majore pentru a avea energie ieftină, dar fără noi tehnologii nu putem avea energie ieftină. Fără energie regenerabilă trebuie să continuăm să importăm energie foarte scumpă și vom avea nevoie de foarte mulți bani. Dorim să cheltuim acest bani împreună sau nu? Sau vrem să lăsăm fiecare stat membru să, să se descurce singur? Să nu uităm de valoarea adăugată europeană. Avem cel de-al șaptelea program cadru, în curând al optulea, și valoarea adăugată europeană este importantă. Dorim să o realizăm în domeniul energiei sau nu? Deci avem nevoie de un răspuns general. Ne aflăm de la începutul discuției. Acum două zile am fost la Comisia ITRE. Deci, iată, discuția este doar la început. Este o idee politică și doresc ca și dumneavoastră să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră în legătură cu această idee politică. Am vorbit despre China. Și un coleg a pus o întrebare în legătură cu uh, modul în care putem să promovăm captarea și stocarea carbonului în relația cu China. Eu nu am abordat aspecte atât de concrete și specifice Bineînțeles, și Iranul este important din, acel, din alt punct de vedere, și anume unul al securității, și China, în ultima vreme, este gata să sprijine sancțiunile din, de, din partea Națiunilor Unite, după cum știți probabil, am discutat aceste lucruri în mod foarte clar cu autoritățile chineze, dar nu legat de chestiunea energiei. A fost uh, altă, alta a fost perspectiva. Acum, în ceea ce privește India. Ideea unei com- comisii comune pentru relația cu India și Statele Unite este o idee excelentă, pot să o sprijin oricum, dar relația cu China este foarte diferită, trebuie să spunem sincer, ar fi foarte bine să avem un astfel de, o astfel de comisie comună, dar, sincer, deciziile nu am putea uh, influența foarte mult deciziile din această țară. Aș put, aș dori să pot să spun că întotdeauna este important să avem astfel de comisii, dar India este o democrație, o țară foarte mare, dar care funcționează în mod democratic. Este practic cea mai mare democrație din lume, deci sprijin această idee și vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră. Apoi, doamna McCavin, mă scuzați, v-am uitat numele, spune domnul președinte. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu negocierile. De modul în care trebuie să ne promovăm interesele în ceea ce privește schimbările climatice. Trebuie să spun că ne-am așteptat la multe de la Copenhaga și acordul de la Copenhaga uh, nu este decât un minim pe care l-am dorit. Dar haideți să menținem temperatura negocierilor și la următoarele negocieri și să încercăm să obținem mai multe la Cancun. Și acolo va fi foarte greu să obținem uh, mai mult dar trebuie să ne asumăm rolul de lider. Și după cum a spus Peter Lise acum câteva minute, trebuie să facem acest lucru împreună cu partenerii țări în curs de dezvoltare, economie emergente. Nu trebuie să, ca lumea să fie prea împărțită. Iată care este principala noastră sarcină înainte de negocieri. Să avem un rol de lider, să discutăm cu americanii, cu chinezii, aceste părți nu sunt uh, foarte. Um, nu doresc uh, foarte mult să, să semneze un acord, dar noi dorim un acord cu obligații. Deci haideți să încercăm să rezolvăm câteva uh, probleme cruciale. Haideți să sprijinim adaptarea care va fi vizibilă pentru economiile emergente, dar mai ales pentru țările în curs de dezvoltare, problema uh, tăierii pădurilor, pentru că sunt probleme lejer separate. Și pute, vom reuși să obținem ceva și în domeniul fluxului de tehnologie. Cum putem să facem acest schimb de energie? tehnologie, adaptare și tăierea pădurilor. Iată, acestea sunt părți mici ale unui singur acord, pentru că altfel, după părerea mea, fără a avea, uh, fără a obține avansuri în legătură cu aceste părți mici, va fi greu să uh, obținem acordul uh, total, general. Știu cât este dificil și doamna Hădegat, care ne reprezintă în acest domeniu foarte bine, uh, promovează uh, aceste aspecte și uneori nu este foarte optimistă în legătură cu rezultatele uh, viitoare de la Cancun. Este într-adevăr necesar să dezvoltăm tehnologiile de captare și stocare a uh, carbonului. Știu că există anumite dubii în legătură cu aceste tehnologii, dar trebuie să le testăm. S-a mai pus o întrebare în legătură cu obiectivul de 20% și uh, programul EMAS uh, al Parlamentului European. Poate după intervenția dumneavoastră ar trebui să spun, poate ar trebui să avem și un al cincilea punct în comunitatea noastră energiei, schimbarea obiceiurilor, schimbarea atitudinilor, să nu mai deschidem atâta ferestrele, de exemplu. Well, general habits obi obiceiurile noastre în general, cum circulăm în orașe, cu bicicleta poate. Deci poate al cincilea punct ar trebui să fie în propunerea mea, pe lângă implementarea legislației existente, rețelele uh, și fondul uh, pentru investițiile în tehnologie și gruparea pentru achizițiile de gaz, am putea avea ca a cincea prioritate schimbarea obiceiurilor. O altă întrebare se referea la schimbările climatice și statele membre. Bineînțeles că totul depinde de statele membre. E vorba despre deciziile statelor membre prin Consiliul de Ministri și prin Consiliul European, chiar mai mult astăzi, pentru că este o instituție separată și președintele Van Rompuy uh, prezidează această instituție. Observația noastră este foarte importantă. După cum spunea și doamna McEwen, fără susținerea statelor membre nu putem face nimic în privința atingerii uh, obiectivelor. Peter Lise a pus o întrebare. Chinezii spun că sunt o țară în curs de dezvoltare. Nu sunt o țară dezvoltată, spun ei. Și au nevoie de sprijin. Chinezii spun, nu putem să stopăm emisiile așteptăm până când emisiile pe cap de locuitor vor fi la fel de mari ca și în țările dumneavoastră, deci peste 10-20 de ani. Suntem o țară în curs de dezvoltare, spun ei. Uitați-vă la statistici. Discuțiile sunt deci foarte, foarte dificile atunci când vine vorba despre emisii. Sunt de acord cu ideea negocierilor și în ceea ce privește drepturile omului în China, a menționat această chestiune în toate discuțiile, exceptând discuțiile cu miniștrii, pentru că discutam despre energie și despre climă, despre subiecte foarte specifice. Însă, atunci când am discutat cu alte oficialități, am menționat întotdeauna problema mă voi uh, duce și la subcomisia pentru uh, drepturile omului și voi uh, face o relatare legată de vizita mea. Și Vittorio a pus o întrebare legată de eficiența energetică. E nevoie de un program mai ofensiv la adresa Chinei. Putem vorbi despre alte obiective și putem vorbi despre dezvoltarea energiilor regenerabile. E important și pentru siguranța aprovizionării, nu doar din punctul de vedere al climei. Și e foarte greu să discuți despre acest subiect cu chinezii. putem să le dăm tehnologie pe gratis. Putem să le dăm tehnologie CSC. După ce o vom verifica și noi, pentru că nu știm încă dacă funcționează. Trebuie să o verificăm în Europa. Și un alt coleg spunea că ar trebui să nu le dăm tehnologie pe gratis. Trebuie să ne gândim la asta. Să ne gândim dacă vrem să furnizăm tehnologia, energia regenerabilă sau CSC-ul pe gratis. Tehnologiile de creșterea eficienței sunt foarte importante. Creșterea eficienței în producerea energiei și în centralele, în, în termocentrale pentru că poți avea o eficiență de 50% sau de 60% atunci când se combină cu producerea de gaze și de substanțe chimice. Eficiența poate fi foarte mare, ar fi o schimbare importantă. Întrebarea este cum facem cu aceste tehnologii. O întrebare importantă. Mulțumesc pentru observații, Vitorio. Sunt foarte importante. Un coleg, cer scuze, nu mă amintesc numele dumneavoastră, a pus o întrebare legată de strategia 2020-2050, biomasă, rețelele electrice. Sunt chestiuni foarte importante, trebuie rezolvate cât mai curând. De asta avem nevoie în Europa. De fonduri pentru inițiativele tehnologice. Tehnologiile novatoare sunt necesare în Europa și deci avem nevoie de bani. Și de aceea trebuie făcute propuneri în acest sens. Un model unic pentru Europa. Sigur că vorbim despre un model unic. Domnul Rossi, vă mulțumesc pentru sprijin. Ați pus uh, întrebarea legată de furnizarea de tehnologie pe gratis sau contra cost. Sigur că este o întrebare. China spune că e o țară în curs de dezvoltare și nu are nicio obligație să-și reducă foarte multe misiile. Spun ei, am vrea să dezvoltăm energiile regenerabile pentru că vrem să beneficiem de o sursă sigură de energie mai e și problema reglementărilor OMC în ceea ce privește taxa asupra carbonului. Sunt de acord că trebuie să reflectăm la aceste lucruri. Mai e și propunerea franceză cu privire la taxa asupra carbonului la um, granițele Uniunii Europene. Doamna Kadenbach a pus o întrebare legată de chestiunea nucleară. Abordarea statelor membre este diferită de la stat la stat și mi-e foarte greu să răspund la întrebare. Sunt conștient de tensiunile între diferitele țări legate de această chestiune și nu dezvolt aici această discuție. Și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, o întrebare legată de uh, regiunea zonei baltice, regiunea Mării Baltice. În anumite părți ale Europei, în sud-est, în sud-vest și poate în Europa Centrală, țările, anumite țări, sunt ca niște insule, izolate. Avem nevoie de o rețea și avem nevoie și de susținerea energiei Uh, regenerabile și a eficienței energetice în toate țările. Cred că în anumite țări este un proiect foarte bun, chiar și acum. Până la urmă, totul depinde de statele membre, de măsura în care susțin aceste politici. Discut cu statele membre. Am vizitat 14 țări până acum și în fiecare discuție am menționat Comunitatea Europeană a Energiei. Plecând de la puncte concrete, rețele, bani pentru cercetare, și nu am primit nicăieri un răspuns negativ. Toată lumea este de acord. Toți spun că se vor gândi în privința punerii în practică acestei idei, care e o idee bună în principiu. E nevoie de sprijin și din partea parlamentelor naționale. Și dacă sunteți de acord cu ideea generală, trebuie să continuăm cu acest proiect. Pentru că trebuie să propunem toate detaliile. Detaliile nu sunt pregătite. Le discutăm acum cu dumneavoastră. E, ace- e a doua discuție în Parlamentul European pe această temă. Mulțumesc foarte mult pentru uh, răbdare interpreților, pentru că am uh, uh lucrat uh, cu 10 minute mai mult. Îmi cer scuze și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, sprijin. Vă mulțumesc și vă mulțumesc uh, tuturor pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm că sunteți uh, foarte implicat în aceste chestiuni. Cred că deputații noștri au înțeles mesajul și veți beneficia de sprijinul Comisiei ENVI. Vă mulțumesc. Închei reuniunea. Următoarea reuniune va avea loc pe 21 iunie. Vă mulțumesc.